Bueno, vamos a ir empezando. Doamnelor și domnilor, haideți să începem audierea. Tema audierii este corupția și drepturile omului. Aș dori să le urez bun venit tuturor invitaților noștri. Alături de ei, în această dupămasă, vom vorbi despre o temă de maximă importanță pentru acest Parlament. Corupția are foarte multe legături cu protecția drepturilor omului. Cei care combat corupția și o denunță, așa zis, whistleblowers sau denunțătorii, au nevoie să fie uh, protejați. Altfel, nu se poate lupta așa cum trebuie împotriva corupției. În anumite situații, corupția poate să constituie și încălcarea anumitor drepturi specifice ale cetățenilor. În această după masă vom vorbi despre tendințe, despre provocări actuale, despre eforturile diverselor organizații în acest domeniu, inclusiv cele ale ONU și ale anumitor țări specifice, de exemplu din Africa, din Guatemala, din Ucraina sau din Azerbaijan. În anul 2013, Parlamentul European a adoptat un raport cu privire la corupție și drepturile omului. Acum suntem în faza de pregătire a unui nou raport pe această temă. După cum știți, responsabil pentru acest raport este domnul Austrevicius. Așadar, am să-i dau uh, lui cuvântul pentru început, ca să ne spună câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimați invitați. Corupția este un fenomen adânc înrădăcinat și foarte răspândit atât uh, în exteriorul cât și în interiorul, din nefericire, al Uniunii Europene. Conform indexului de percepție din 2015, nu există nici o țară din lume unde să nu existe corupție. Este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă dezvoltarea economică și socială a lumii. Este vorba de fraude, spălare de bani, cumpărarea de sprijin electoral, plătirea de mite pentru organizarea unor evenimente. Indiferent de natura corupției, efectele sunt aceleași, costurile sunt mari. Persoanele folosesc puterea de care dispun în detrimentul altora. Corupția se întâlnește în toate domeniile, mai ales în domeniul justiției, deci duce la injustiții, injustiție și la inegalitate. Corupția are un efect dăunător asupra încrederii cetățenilor în stat și în instituții, precum și asupra statului de drept. Se estimează că pentru bugetul european, corupția reprezintă aproape de un triliard de euro pe an daune. În țările în curs de dezvoltare este o, reprezintă o problemă și mai mare. corupția dintr-un stat poate fi legată și de corupția din afara acelui stat. Există încă foarte multe lacune legislative pe care trebuie să le abordăm. Eu cred că ar trebui să identificăm eficiența măsurilor actuale anticorupție și să vedem cu ce piedici se confruntă organizațiile specifice în acest domeniu. Există mize foarte mari pentru societatea noastră. într-un doar într-un mediu deschis și transparent și competitiv poate să se dezvolte o societate civilă așa cum trebuie. Sper ca raportul meu să abordeze lacunele respective și aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii mei în vederea realizării unui bun raport. Nu trebuie să facem referire doar la raportul din 2013. Trebuie să avem o abordare mai largă, trebuie să ne concentrăm și pe alte aspecte. Stimați colegi, sunt foarte bucuros de faptul că aici, alături de noi, se află niște experți reputabili. Eu cred că o abordare din punctul de vedere al drepturilor omului este esențială numai astfel putem crește gradul de conștientizare al publicului vis-a-vis -vis de corupție. Vă mulțumesc foarte mult uh, tuturor pentru faptul că participați și aștept cu nerăbdare să ascult ce aveți de spus. Aș dori să ascult cu atenție analizele dumneavoastră, să preiau ideile dumneavoastră și să le introduc în raportul pe care îl pregătesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Astrevicius! Primul vorbitor este doamna Ann Peters. Dumneavoastră va vorbi despre legătura dintre corupție și încălcarea drepturilor omului din punctul de vedere, din punct de vedere juridic. Ea ne va vorbi și despre eforturile care uh, se depun la ONU. Doamna Peters este directoarea Institutului Max Planck de Drept Public Comparat și Drept uh, Internațional. Ea predă la diverse universități prestigioase și a condus foarte multe studii în acest domeniu. Are cuvântul doamna Peters. Mulțumesc, voi vorbi în engleză. După cum a spus domnul raportor, există o corelație între țările foarte corupte și, cele care, și cele care, au, care nu respectă drepturile omului. De exemplu, Conform indexului Transparency International, pentru 2015, pe ultimele locuri se află Afganistan, Corea de Nord și Somalia. Acestea au probleme foarte mari cu drepturile omului și de asemenea sunt foarte corupte. Deci concluzia ar fi că corupția și încălcarea drepturilor omului se dezvoltă într-un mediu asemănător și poate că au cauze uh, asemănătoare, de exemplu sărăcia și instituțiile slabe. Consecințele devastatoare ale corupției asupra dezvoltării, eradicării uh, sărăciei, guvernanței și drepturilor omului au făcut ca Uniunea Europeană să aibă o politică anticorupție activă. Există diverse convenții, iar Comisia cere rapoarte împotriva corupției pentru privind eforturile anticorupție regulate. Însă toate aceste instrumente vizează corupția din interiorul UE, iar tema noastră astăzi se referă la corupția din țările terțe. Este vorba aici despre mituirea anumit, de către anumite firme europene. Este vorba de oficiali din țări terțe care sunt uh, mituiți. Este vorba mai ales de țări din emisfera sudică care și, sunt și țintele anumitor uh, fonduri și donații din partea Europei. Pe ne interesează Convenția OCDE privind mita străină din 1997 și Convenția ONU împotriva corupției din 2003. După cum știți, Convenția ONU din 2003 este deschisă spre aderare și organizațiilor economice regionale. Însă, din câte știu eu, Uniunea Europeană nu a discutat ratificarea acestei convenții ONU. Deci nu a discutat la nivel european. Rezoluția Parlamentului European din, 2013 spune următoarele și citez. Corupția perpetuează și înrăutățește rezultatele inegale, injuste și discriminatorii cu privire la respectarea drepturilor omului. Respectarea drepturilor omului. Închei citatul. Deci este uh, o referire la Convenția 1 2003. Consiliul Drepturilor Omului din ONU dorește să și chiar uh, are o abordare asupra corupției bazată pe drepturile omului. Consiliul Drepturilor Omului ONU de la Geneva a mandatat un consiliu consultativ pentru a investiga impactul negativ al corupției asupra drepturilor omului și raportul final a fost publicat în 2015. Statele membre ONU trebuie acum să transmită rapoarte privind cele mai bune practici pentru a contracara impactul negativ al corupției asupra drepturilor omului. Doar 27 de state membre au participat, însă Printre acestea se numără și uh, Federația Rusă și Maroc, deci state importante din ONU. Documentele rezultante au uh, fost introduse într-un raport al înaltului comisar ONU, care a fost uh, lansat în aprilie anul curent. Așadar, avem un raport ONU care rezumă care sunt cele mai bune practici. Acum, de ce sponsorizează, de ce promovează ONU această abordare asupra corupției din punctul de vedere al drepturilor omului? Convențiile specializate împotriva corupției au avut rezultate dezamăgitoare. Acesta este motivul. Problema este că toate aceste tratate anticorupție de care dispunem, mai mult de 10-15 instrumente, nu doar cele universale, ci și cele de la nivel regional, printre care se numără cele din America Latina, e bine, toate aceste documente nu au schimbat realitatea. Corupția încă nu este um, pedepsită pe scară largă. Așadar, avem nevoie de o nouă abordare. După cum am spus, rezoluția Parlamentului European din 2013 spune că corupția înrăutățește discriminarea uh, respectării, discriminarea drepturilor omului. Așadar, întrebarea este următoarea. Dintr-un punct de vedere juridic, corupția chiar, cal, chiar duce la încălcarea drepturilor omului? Deci nu e vorba doar de înrătățirea situației, ci chiar încălcarea reală a anumitor drepturi ale omului. Din punct de vedere practic, această întrebare juridică este foarte importantă pentru că demonstrarea încălcării drepturilor omului uh, prin um, acte de corupție ar putea fi o cheie pentru uh, rezolvarea acestei lacune de punere în aplicare a luptei anticorupție. În primul rând, trebuie să vedem dacă, dintr-un punct de vedere juridic, corupția poate fi conceptualizată drept o încălcare a drepturilor omului. Apoi, a doua întrebare la care trebuie să ne gândim îndeaproape este dacă ar trebui să categorisim actele de corupție drept încălcare ale drepturilor omului. Deci are sens din punct de vedere pragmatic să facem acest lucru? Haideți să abordăm mai întâi întrebarea de ordin juridic. Se poate vorbi despre încălcarea drepturilor omului prin intermediul actelor de corupție? În uh, declarațiile ONU se folosește un vocabular mai slab. Se vorbește aproape în toate textele despre un impact negativ. Toate textele spun că corupția subminează drepturile omului. Dintr-un punct de vedere uh, juridic, este esențial să înțelegem dacă e vorba doar de subminarea drepturilor omului sau dacă, într-adevăr, se încalcă aceste drepturi. Dacă este vorba despre o încălcare, atunci aceasta este ilegală și trebuie să fie abordată cu instrumentele și sancțiunile specifice. În primul rând, trebuie să înțelegem despre care comportament al uh, organismului, organismului de stat vorbim. În primul rând, se vorbește despre o, un comportament corupt al unui uh, oficial al statului, care este atribuit apoi statului, datorită faptului că acțiunile acelui oficial sunt acțiunile statului. Pe de altă parte, avem și uh, politica anticorupția a unui uh, stat în calitate de persoană juridică. Punerea în aplicare deficientă este esențială, având în vedere că drepturile omului duc la obligativitatea activității statului în acest domeniu, atunci omisiunea statului de a lua măsuri este o încălcare. Așadar, măsurile anticorupție eficiente pot fi considerate o metodă prin care statele își respectă responsabilitatea de a apăra drepturile omului. Măsurile actuale vizează mai ales uh, agenții economici și acțiunile lor care amenință respectarea drepturilor omului. Legislația în domeniu mandatează statul să apere uh, cetățenii nu doar de acțiunile agenților economici, mandatează statul să își reducă propriile riscuri structurale în domeniul uh, corupției, de deci să abordeze și problema din punctul de vedere al corupției la nivel de oficiali. Avem uh, diverse domenii care sunt afectate de corupție, de exemplu domeniul educației, de domeniul sănătății. Convenția Internațională privind drepturile economice, sociale și culturale, la articolul 2, spune că statele trebuie să ia măsuri pentru a pune în practică progresiv și complet drepturile din prezenta convenție, Conform acestei convenții internaționale, statele membre, toate statele membre, au obligația de a lua măsuri. Iar formularea este următoarea statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se pune în practică progresiv și complet drepturile din prezenta convenție. Deci aici mă refer la Convenția ONU, internațională ONU privind uh, drepturile economice, sociale și culturale. Deci trebuie să se includă în uh, Uh, dreptul național măsuri care să contracareze aceste obstacole. Corupția este un astfel de obstacol și având în vedere acest lucru, statele sunt obligate de, acest, de această convenție să ia măsuri anticorupție. De exemplu, deturnarea fondurilor publice la cel mai înalt nivel este o încălcare a acestei obligații, pentru că în acest caz reprezentanții autorităților au prioritate în fața celorlalți cetățeni. O altă problemă foarte importantă, dacă vorbim de încălcări ale drepturilor omului, este problema doctrinară a cauzalității. Trebuie să demonstrăm cauzalitatea pentru a demonstra că e vorba de o încălcare a drepturilor omului. E vorba de dreptul internațional. Așadar, admitem faptul că cauzalitatea ca necesitate sau condiție sine qua non trebuie demonstrată printr-un element care să scurteze acest lanț al cauzalității. Distanța foarte mare între corupția la nivel înalt, pe de-o parte, și un sistem de învățământ deficitar, pe de altă parte, este foarte greu de demonstrat. Deci sunt foarte multe evenimente mai mici care se interpun și atunci cum putem să demonstrăm cauzalitatea, care este, așa cum spuneam, o condiție sine qua non. Dar trebuie de asemenea să demonstrăm și proximitatea între cele două situații, așadar actele de corupție sau corupția prin omisiune, de exemplu refuzul de a acorda anumite certificate, duce la o încălcare a drepturilor omului, de exemplu dreptul la hrană sau dreptul la locuință, doar dacă această cauzalitate este posibilă, poate fi demonstrabilă și nu este prea îndepărtată. Am să vă dau un exemplu dacă un angajat al unei agenții de supraveghere în domeniul mediului primește mită pentru ca angajatul să treacă cu vederea deversările de deșeuri toxice. Conform acestor principii, acesta este un exemplu de efecte adverse asupra comunității locale. ceea ce înseamnă că această toleranță coruptă este o cauză a încălcării drepturilor omului în ceea ce privește pe cetățenii din exemplul dat. În afară de problema cauzalității, este și problema atribuirii. N-am să intru foarte mult în detalii, am să trec la concluzii. Și am să subliniez ceea ce am spus și anume faptul că acest vocabular mult prea relaxat atunci când vorbim de încălcări ale drepturilor omului este o problemă occidentală în ceea ce privește combaterea corupției. Este o critică pe care o auzim foarte des, nu știu dacă este neapărat convingătoare, dar trebuie să abordăm, să confruntăm direct această critică care ni se adresează de atâtea ori. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spună domnul președinte. Avra. Acum am să-i dau uh, cuvântul domnului Anton Duplessis, care este directorul Institutului pentru Studii de Securitate din Africa, care se află în Pretoria, Africa de Sud. Dumnealui știe foarte multe lucruri despre ce înseamnă lupta anticorupție din Africa. Ne poate vorbi și despre legăturile dintre corupție și terorism și noile amenințări la adresa securității. Domnul Duplesis, de asemenea, este șeful Diviziei pentru Amenințări uh, Transfrontaliere și Criminalitate Internațională. Dumnealui a lucrat de mai mult de două, a lucrat mai mult de 20 de ani în domeniul uh, human security a, și în domeniul uh, luptei împotriva criminalității organizate internaționale în mai mult de 20 de țări africane, deci știe foarte multe lucruri în acest domeniu, a lucrat cu foarte multe organizații interguvernamentale, așa îi dau cuvântul domnului Duplessis. Thank you very much. <clears throat> Truly is an honor. Mulțumesc foarte mult. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră astăzi aici și să vorbesc de un subiect care îmi este atât de familiar, pentru că mi-am început cariera ca procuror acum câțiva ani procurori împotriva crimei organizate. Însă, inițial, planul meu era să fiu inginer, însă l-am urmărit odată pe Nelson Mandela, ținând un discurs despre importanța statului de drept și dintr-o dată m-am hotărât să abandonez planurile de a deveni inginer și să devin avocat în Africa de Sud la începutul anilor 1990. Era o perioadă extrem de agitată, era imediat după epoca apartheid și, evident, ideea de stat de drept era extrem de importantă pentru democrație și pentru contractul social. Erau vremuri frumoase. De atunci am lucrat în peste 20 de țări africane, încercând să promovez importanța statului de drept. Și am fost angajat și al ONU și al anumitor agenții la nivel național și al organizațiilor particulare la începutul lui 2003, când uh, eram implicat într-un proces uh, când, în care se judeca un caz de corupție la nivel foarte înalt în țara noastră. am putut să observ direct felul în care se confruntă dreptul și politica și cum dreptul devine o victimă. S-au întâmplat multe în Africa de Sud de atunci, însă pot să vă spun că nu ne-am redresat cu totul și observ asta întâmplându-se în multe state africane. Antevorbitoarea mea a vorbit despre niște aspecte juridice de natură foarte tehnică. Eu am să am o abordare mai degrabă din punct de vedere strategic. Aș spune că în ciuda faptului că am o viziune pesimistă asupra statului de drept, consider că Africa are un viitor luminos Această poveste a ascensiunii Africii este extrem de reală, însă această ascensiune este afectată de foarte multe provocări, fie că vorbim de migrație, de schimbările climatice, însă în centrul tuturor acestor probleme se află corupția. Foarte mulți oameni consideră în continuare că corupție înseamnă pur și simplu să dai mită și că să dai mită e ceva obligatoriu în Africa. Așa se fac lucrurile acolo. Însă nu e doar așa. Corupția este cea mai mare amenințare asupra viitorului Africii și dacă nu ne schimbăm abordarea, corupția va continua să devasteze continentul african. Așadar, e foarte important să ne schimbăm abordarea, să nu vorbim doar de o abordare strict juridică, ci să avem și o abordare strategică. Ar fi o strategie sănătoasă. Fie că vorbim despre cazuri de terorism, de violență extremă, de migrație forțată și așa mai departe. Dacă aș vorbi cu persoane din sectorul privat, din mediul privat, le-aș spune și lor că asta ar fi o strategie sănătoasă. Trebuie să abordăm în primul rând corupția, trebuie să fie o prioritate fundamentală dacă ne dorim un continent pașnic. În Africa de Sud, cred că am avut o abordare destul de progresivă în încercarea noastră de a redefini această dezbatere. Corupția decimează sistemul de justiție penală în acest moment. Curtea noastră constituțională a spus recent, într-un caz de corupție la nivel foarte înalt, care de fapt îl implică pe președintele în funcție. Și Curtea Constituțională a spus următorul lucru. Nu. Constitutional order. It blatantly undermines the democratic ethos. Corupția subminează structura politică, statul de drept și valorile fundamentale înscrise în Constituția noastră fraudele în sistemul public sunt cauzate de corupție și din cauza corupției statul nu poate să-și îndeplinească drepturile, ă, obligațiile înscrise în Carta Drepturilor Omului. Cred că și în India Curtea Constituțională a avut o abordare similară. Așa cum a spus și antevorbitoarea mea, corupția nu este o problemă doar în Africa, să spunem, e o problemă la nivel global, dar poate fi văzută și ca un catalizator care duce la multe alte probleme. Acum avem ocazia să redefinim toată această dezbatere la nivel public și să vorbim de corupție nu doar în sistemul juridic, ci și să întărim toate instrumentele pe care le avem pentru a combate corupția. Pe mine mă miră foarte tare că deseori vorbesc cu oameni care nu înțeleg importanța acestei schimbări. Trebuie să ne concentrăm asupra corupției și asta s-a întâmplat în ultimii ani, însă eu cred că abordarea noastră nu este încă pe deplin eficientă. Dacă vorbim, dacă vom continua să ne concentrăm doar pe această reacție juridică în cadrul sistemului de drept, nu va fi suficient. And it again is what happens when there's an intersection between Guvernele și mediul privat trebuie să lucreze împreună pentru că ambele sunt afectate de corupție această abordare axată pe drepturile omului poate fi un început bun, atât la nivel regional cât și la nivel global. Instituțiile internaționale și naționale pot să impună pedepse, pot să sancționeze cazurile de corupție. Am auzit despre obligația statelor de a lua măsuri atunci când corupția duce la o încălcare a drepturilor omului. Dacă vedem, dacă analizăm Convenția ONU, veți vedea că acolo toate statele au căzut de acord în această privință însă sancțiunile nu pot avea niciun efect. Dacă nu punem în aplicare măsurile din această convenție, mediul politic nu va putea să acționeze. Putem spune foarte multe despre tot ceea ce putem să facem. Nu sugerez că ar trebui să scoatem corupția cu totul în fața sistemului juridic, însă trebuie să ne concentrăm și pe alte lucruri, pe creșterea transparenței, pe reforma fiscală și așa mai departe. Și trebuie să construim capacități specializate în interiorul sistemului juridic pentru a lupta împotriva corupției însă nu este suficient ca procurorii să acționeze împotriva corupției. Trebuie să avem grupuri de advocacy, trebuie să ne concentrăm mai mult asupra victimelor și trebuie să creăm instrumente pentru ca guvernele să-și îndeplinească obligațiile morale și pentru a putea să protejeze cetățenii. Trebuie să ne asigurăm că oamenii care controlează sistemul la care apelează victimele nu devin ei înșiși promotori ai corupției. Înainte să trec la câteva sugestii de ordin practic și la concluzie, aș vrea să spun că, deși foarte multe persoane implicate în combaterea corupției înțeleg toate aceste probleme, totuși uh, rare se ajunge la o viziune convergentă. Pentru că, de fapt, toți și toate organizațiile au același scop de combatere a corupției, dar rare ori reușesc să lucreze împreună. Trebuie să facem astfel încât toate aceste comunități să nu mai acționeze separat, ci împreună. Câteva recomandări practice cel puțin din perspectiva africană. Tot ceea ce am spus eu sunt lucruri mult mai greu de făcut decât de spus, pentru că sunt multe provocări de ordin teoretic și ideologic. Trebuie să susținem inițiative care promovează cooperarea, trebuie să creăm um, programe de finanțare pentru astfel de proiecte. Grupurile africane de combatere a corupției și de promovarea drepturilor omului trebuie sprijinite. Uh, Trebuie să le facem accesibile căile de atac necesare pentru a reacționa la cazul de corupție. Uniunea Europeană trebuie să rămână implicată în această dezbatere, dar de la bun început trebuie să aibă o poziție foarte clară. Sunt foarte multe chestiuni de ordin strategic pentru această dezbatere, în special în continentul african, Însă Uniunea Europeană și partenerii din alte țări pot avea un rol foarte important. E vorba de o chestiune de ordin politic. Felul în care formulăm ceea ce spunem e foarte important. Apoi, acordurile bilaterale pot să includă angajamente de a lupta împotriva corupției. Programele de finanțare trebuie să aibă și ele în vedere această problemă a corupției. Apoi, pentru a face toate acestea, trebuie să avem o abordare etapizată. Trebuie să începem cu grupurile de advocacy, trebuie să începem cu promovarea dezbaterii pentru ca lumea să conștientizeze gravitatea problemei, trebuie să începem la scală mică, demonstrând că toate aceste lucruri pot funcționa și apoi să ducem lucrurile pas cu pas mai departe. și bineînțeles că e o dezbatere foarte importantă. Acum este momentul să o avem și Uniunea Europeană poate avea un rol foarte important. E important ca statele membre să-și facă curat întâi la fiecare acasă pentru a fi convingătoare apoi în dezbaterea internațională. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, prin Skype, Vom vorbi cu domnul Manfredo Marochin Bohorquez, care este președintele Acțiun Ciudadana, care este organizația locală din Guatemala, care face parte din Transparency International. Aș dori să vă spun că această conexiune Uh, că această conversație va avea loc în limba engleză, dar nu va fi interpretare. Deci interpretarea nu se va face pentru că această conversație pe Skype. Dacă este pregătit domnul Marroquin Bohorquez, vom continua. Si pueden apagar las luces, por favor. No, usted no sé. Pueden bajar la iluminación de la sala. eh, estamos listos. Estamos listos. Cuando usted quiera. Adelante. Suntem pregătiți, vă rog. Yes, hello. Okay. Are you ready? Okay, we listen yeah. to you. I'm ready. Yes, thank you. Go on. Okay. Yeah, uh, good good afternoon for you. Uh,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 foarte mult pentru munca dumneavoastră din Guatemala. Nu a fost ușor, nu este ușor, însă, într-adevăr, duceți o veritabilă cruciadă împotriva impunității. Multe felicitări și multe mulțumiri. Acum vom trece pe alt continent. Alături de noi se află domnul Igor Cerniac, vicepreședinte al Centrului Anticorupție din orașul Kharkiv din Ucraina. Ucraina ne interesează în mod special. Toate țările ne interesează, dar uh, Uniunea Europeană are un angajament foarte puternic cu Ucraina la ora actuală. Ucraina trebuie să pună în aplicare reforme foarte dure și în domeniul anticorupției. Doamna Cerniac, domnul Cerniac ne va vorbi despre situația din Ucraina și ne va spune și despre ce uh, se întâmplă în orașul său, unde este și consilier local din 2015. Domnule Cerniac, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, dear members... Mulțumesc foarte mult, uh, stimați membri ai Parlamentului European și participanți la această reuniune. Sunt foarte bucuros să profit de această ocazie pentru a vă vorbi despre situația actuală în ceea ce privește lupta împotriva corupției în Ucraina. Corupția este considerată la scară largă, largă una dintre cele mai stringente probleme în Ucraina. În iunie 2016 a fost realizat un sondaj care este reprezentativ în acest sens. 39% dintre uh, ucrainieni consideră corupția cea mai importantă problemă în Ucraina. Trebuie să notăm că această boală a corupției a progresat rapid în Ucraina în ultimii 20 de ani și a fost uh, una dintre precondițiile care au dus la conflictul sângeros din Ucraina. Acest lucru arată că uh, prevederile articolului M sunt uh, cât se poate de valide. Din acest motiv, reformele care se luptă cu corupția sunt foarte importante. Autoritățile ucraineane însă mai degrabă se gândesc la modul în care să-și îndeplinească propriile obligații decât să uh, aplice reformele. De multe ori pare o simulare decât o luptă adevărată împotriva corupției. Implementarea noilor sisteme electronice în ceea ce privește uh, declarațiile și livrarea acestor declarații a autorităților uh, ucrainiene uh, reprezintă o prioritate mai mare pentru ei de multe ori decât alte lucruri importante. Legislația privind prevenția în domeniul corupției, care a fost adoptată în octombrie 2014, a dus la introducerea unui nou sistem uh, valabil pentru oficiali în ceea ce privește declarațiile de venit. Ținând cont de aceste circumstanțe, pe 18 decembrie 2015, Comisia Europeană a publicat un raport pozitiv cu privire la implementarea în Ucraina a planului de acțiune în ceea ce privește regimul de liberalizare a vizelor. Însă, cel mai interesant lucru s-a întâmplat peste o săptămână. Pe 25 decembrie 2015, eh, Parlamentul ucrainean a adoptat un amendament la legea privind prevenirea corupției. Acest amendament a amânat eh, introducerea sistemului de declarare electronică a declarațiilor de venit până în ianuarie 2017. Reacția societății ucrainene, precum și a partenerilor europeni, a fost una negativă. În martie 2016, autoritățile au fost nevoite să abrogheze acest amendament. Părea că nimic nu va putea împiedica uh, ca acest sistem să funcționeze în Ucraina. Însă, deși fusese planificat ca odată cu 15 august 2016 sistemul să intre în funcțiune, uh, se pare că uh, nu s-a putut realiza acest lucru pentru că una dintre instituțiile publice nu oferise uh, un uh, document necesar care să certifice că sistemul era pregătit pentru a fi funcțional. Din 15 august, certificatul respectiv nu a existat, așadar sistemul nu a putut funcționa. În practică, acest lucru înseamnă că nimeni nu va fi responsabil uh, și nu va prelua niciun fel de responsabilitate pentru acuratețea acestui sistem. Așadar, legea privind prevenirea corupției a devenit pur și simplu ficțiune juridică. Acest sistem însă a fost lansat oficial uh, la noi odată cu 15 august. Sigur că au existat uh, reacții violente. În aceeași zi, Uniunea Europeană a spus că acest sistem nu are sens și că nu este productiv. Autoritățile ucrainene au promis odată în plus că vor găsi o soluție. 1 septembrie, deci mâine, este noul termen limită. Așadar, în câteva ore vom putea verifica dacă autoritățile ucrainene și-au îndeplinit obligațiile sau nu. Situația cu sistemul de declarare uh, electronic este mai degrabă o regulă decât excepția. Așa se întâmplă mereu la noi. Vă mai pot oferi un exemplu. Există un birou de uh, luptă împotriva corupției. Acesta a fost creat pentru a investiga uh, infracțiunile de corupție. A fost uh, înființat la uh, recomandarea partenerilor vestici. A fost însă uh, creat în concordanță cu uh, principiile luptei împotriva corupției care uh, sunt valabile și în alte state uh, europene, precum și în Uniunea Europeană. S-a început uh, urmărirea penală a multor uh, persoane care încălcaseră legea. se suspectează că um, multe persoane, cum ar fi domnul Culic, s-au îmbogățit ilicit. El uh, nu a putut să ofere explicații cu privire la uh, imobilele sale luxoase pe care le deține în Kiev, de asemenea nici cu privire la mașinile de lux pe care le deține. În ciuda faptului că nu a putut justifica această avere, are în continuare un mandat pe care îl păstrează. Mai mulți angajați au fost uh, în, arestați în urma anchetelor și pentru a obține probe, aceștia au fost uh, anchetați. Lupta împotriva corupției în Ucraina înseamnă de cele mai multe ori o rezistență puternică din partea vechiului regim. În uh, ultimii opt ani, Kharkiv s-a găsit sub control total al unui singur grup politic care era uh, apropiat de fostul președinte Ianucovici. Această situație nu s-a schimbat foarte mult uh, de la victoria de pe Maidan. Din 2010 avem un primar care este considerat un sinonim cu corupția de mulți cetățeni ucrainieni. Și acesta este închetat, dar cu toate acestea, el este în continuare la putere. Există și organizații antiguvernamentale care doresc să expună activitățile ilegale și infracțiunile uh, acestui primar. De asemenea, subliniem mecanismele care uh, stau în spatele bugetului, care este și el folosit uh, în scopuri ilicite. Există exemple cu privire la uh, Parking Plus și la alte uh, acțiuni ilicite. Documentele de la Panama au uh, dezvăluit uh, unele astfel de tranzacții. Compania aceasta, despre care vă spuneam, a primit o sumă foarte mare de bani în ultimii 8 ani. Au fost înaintate și multe plângeri la uh, autorități competente și acum a fost lansată o anchetă oficială. De asemenea, a existat un alt plan uh, care se baza pe corupție, iar în concordanță cu calculele noastre, suprafața totală a terenului care fusese transferat din proprietatea statului către diversi comercianți era de peste 850 de hectare. În comparație, aceasta este o suprafață de patru ori cât cea a Principatului de Monaco. În felul acesta am fost prejudiciați de cam 350 de milioane de dolari. Așadar, nu a fost o mare surpriză când am aflat că beneficiarul principal al acestei uh, activități este acest primar. Agențiile de uh, implementare a legii, autoritățile uh, s-au sesizat, însă în continuare lucrurile nu funcționează cum trebuie. De aceea, cu sprijinul uh, autorităților europene, am început un proces de revizuire legală a deciziilor cu privire la uh, alienarea terenurilor. Legislația și sistemul juridic din Ucraina împiedică agențiile neguvernamentale să acționeze mai în profunzime. Acum începem o campanie de susținere a modificărilor legislative care ar permite agențiilor neguvernamentale să acționeze și să susțină drepturile cetățenilor. Jurnalismul de investigație este foarte important în acest context. El deservește uh, drepturile cetățenilor. Mulțumită acestui tip de jurnalism, au putut fi dezvăluite anumite fapte și o serie de infracțiuni, printre care mituire. Încercările de a exercita presiunea asupra activiștilor au devenit tot mai frecvente și ne îngrijorează. Pe de altă parte, însă, arată că ne găsim pe calea cea bună. Pentru a sintetiza, aș dori să observ că numai presiunea sistematică exercitată asupra autorităților ucrainene pot duce la rezultate efective. Reformele și schimbările reale ar trebui să fie primele și numai după ce acestea sunt încununate de succes, putem să discutăm despre asistența financiară. Sunt de acord cu acest principiu care uh, derivă din rezoluția Parlamentului European. Aceasta este calea corectă. Sunt însă trei puncte esențiale care ar putea să îmbunătățească în mod semnificativ situația cu privire la lupta împotriva corupției și care ar duce și la protecția drepturilor care, uh, cetățenilor care suferă de pe urma corupției. În primul rând, legalizarea directă a posibilității ONG-urilor de a iniția revizuirea judiciară a deciziilor uh, luate de autorități. În al doilea rând, introducerea excepției uh, de la responsabilitatea penală pentru aceia care asistă uh, și ajută la uh, deconspirarea acestor lanțuri de corupție. Al treilea punct, o divizare clară a responsabilităților între diversele autorități și agenții de implementare legislativă și eliminarea dezechilibrelor uh, din sistemul de verificări care uh, există în prezent și care funcționează. Acești trei pași sunt absolut necesari. Nu este vorba numai despre lupta împotriva corupției, ci și despre producția de Uh, și despre respectarea drepturilor politice, sociale și economice ale cetățenilor europeni. Mulțumesc! Bueno, ahora voy a dar la palabra eh, a las... Acum îi voi da cuvântul doamnei Rebecca Vincent. Nu știu exact dacă e Vincent sau Vincent, îmi pare rău. Îmi va spune dumneai ei. Dumnezeu lucrează la coaliția Sport pentru Drepturi. Este vorba de o campanie împotriva încălcării drepturilor omului, mai ales în Azerbaijan. După cum știți, marile evenimente sportive trebuie să fie a, supravegheate mai îndeaproape, mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și cum se leagă toate aceste lucruri de corupție. Am vorbit de mai multe ori despre această chestiune, legătura între sporturi și drepturile omului și acum doamna Rebecca Vincent ne va spune exact ce facem noi în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, vin din partea coaliției Sport for Rights, care este un grup de ONG-uri care colaborează pentru a atrage atenția asupra situației drepturilor omului în Azerbaijan au fost uh, finanțați de uh, Azerbaijani Human Rights Defenders, care um, au fost uh, acuzați, eu, uh, colegii mei au ajuns la închisoare, uh, alți colegii mei, uh, unul dintre ei care a fost nevoit să se ascunde la uh, ambasada din Baku, așadar lucrăm de multe ori din străinătate. Iar această campanie a fost construită în jurul campionatului european care a avut loc la Baku în primăvara anului trecut. Așadar, aceasta este o ocazie bună de a discuta despre toate aceste aspecte. Trebuie să spun că situația nu s-a îmbunătățit aproape deloc, ba chiar s-a înrăutățit în ultimul an. Azerbaijanul este un studiu de caz foarte bun uh, în ceea ce privește corupția și drepturile omului și încălcarea acestora, uh, cele două mergând mână în mână. În Azerbaijan, uh, drepturile omului sunt încălcate în mod grosier la aproape toate nivelurile. Formula 1, Grand Prix-ul de anul acesta și uh, campionatul european de anul trecut nu a dus la îmbunătățirea situației, ci mai degrabă la o înrăutățire a situației drepturilor omului. S-a atras atenția care a devenit una sporită cu, prive, cu privire la această țară. Deci campaniile de uh, susținere a drepturilor omului au funcționat pentru că acum sunt mai vizibile încălcările de, de drepturi ale omului, însă nu s-a ajuns la acțiuni concrete care să oprească autoritățile și care să facă responsabile autoritățile din Azerbaijan pentru faptele lor. În uh, Azerbaijanul se găsește pe locul 119 din 168 de țări într-un uh, clasament al uh, International Transparency Agency cu privire la uh, respectarea drepturilor omului. În ceea ce privește libertatea presiei, ne găsim pe locul 163 din 180 de țări. Există discrepanțe mari în rândul populației în ceea ce privește um, situația veniturilor. Există mulți oligari care s-au uh, îmbogățit și încercăm să implementăm proiecte. Unul dintre promotorii de proiecte este colega noastră, o jurnalistă, doamna Ismailova, care a plătit un preț foarte mare pentru curajul de care a dat dovadă, raportând despre ceea ce se întâmplă în Azerbaijan. În 2012 a existat o încercare de șantaj. Autoritățile din Azerbaijan uh, exercitaseră presiune asupra ei de multă vreme, iar în martie 2012 a primit un uh, plic în care erau uh, fotografii personale și au spus că dacă va continua cu această activitate a sa și va expune în continuare faptele de corupție, acestea vor fi publicate a fost supusă presiunii în continuare, în final a fost arestată, iar în decembrie, 2000, în decembrie 2014 și a fost condamnată la șapte ani și jumătate de închisoare, aducându-i se acuze de ordin economic, majoritatea uh, acestea fiind uh, fabricată de către cei care o acuzaseră. În mai a fost eliberată. Are noroc că nu mai este în închisoare, însă în continuare nu are dreptul să călătorească mulți jurnaliști și activiști în Azerbaijan nu au dreptul să părăsească țara și asta din motive politice. Deci, uh, acum nu mai este în închisoare de facto, dar uh, este practic o statică în Azerbaijan, unde situația nu s-a îmbunătățit deloc. Anul acesta a mai fost eliberat un grup de prizonieri politici, deci se lasă impresia că lucrurile s-au îmbunătățit în țară, că acesta a fost un moment pozitiv. Însă, um, mulți prizonieri uh, sunt în continuare în închisori. Autoritățile din Azerbaijan au uh, revizuit Carta Drepturilor Omului, iar ceea ce se întâmplă este similar cu situația din Turcia, anumiți disidenți, jurnaliști au fost arestați sub pretextul opoziției pe care o exercită. Autoritățile din Azerbaijan au anunțat un referendum constituțional care va avea loc pe 26 septembrie. Grupurile locale raportează acum cu privire la peste 100 de cazuri de prizonieri politici. Mulți dintre ei se găsesc în închisoare de multă vreme. Există și un lider al uh, mișcării opoziției, care este de trei ani jumătate în închisoare. Uh, nu se întrevede vreun termen de eliberare. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a solicitat eliberarea sa, dar el se găsește în continuare în închisoare. Najib Cefali tocmai a fost arestat, uh, ca parte din noul val de arestări și aceasta este o tragedie importantă întâmplată în ultima vreme. Mulți alți jurnaliști și uh, activiști sunt în închisoare. Există un uh, activist care este uh, de 2 ani în închisoare, uh, chiar acum două zile și-a sărbătorit cei 2 ani în închisoare. Sunt însă și cazuri noi de prizonieri politici, există chiar și uh, suspiciuni de tortură în cazul uh, prizonierilor noi. Un ziar azer critic a fost uh, obligat să își închidă tiparul și lista poate continua. Orice impresie a unui uh, moment, a unei evoluții pozitive în Azerbaijan este doar o păcăleală, nu este o percepție corectă a realității. Aici, la Uniunea Europeană, uh, s-ar putea, uh, se iau măsuri uh, eficiente de combatere a corupției, însă în Azerbaijan orice astfel de măsură este considerată o acțiune împotriva regimului. În septembrie anul trecut uh, a existat o rezoluție puternică care a fost întâmpinată cu un ochi critic de multă lume, uh, dar noi am considerat că este un pas important. Era vorba despre uh, drepturile omului în Azerbaijan. Am prieteni care se găsesc în închisoare și ale căror nume se găseau în această rezoluție și eu am apreciat sprijinul dumneavoastră. Se referea și la sancțiunile individuale, iar noi solicităm Parlamentului European să urmărească în continuare uh, Um, aceste cazuri, pentru că sancțiunile individuale sunt, um, sigur, măsuri care ar putea să fie eficiente uh, în Azerbaijan, iar campania noastră, pentru că suntem uh, activi și în Statele Unite, există o legislație care se referă la um, democrația în Azerbaijan și care dorește să tragă la răspundere oficiale din Azerbaijan uh, care își depăsesc atribuțiile, e bine, toate acestea sunt măsuri care continuă. În acest moment există un acord cadru în relația cu Azerbaijanul și noi am dorit ca acest proces de parteneriat să fie suspendat până când se eliberează deținuții politici până când se ridică interdicția de călătorie uh, care a fost aplicată jurnaliștilor și activiștilor și până când se îmbunătățește situația privind drepturile omului. Azerbaijanul are impresia că comunitatea internațională are mai mare nevoie de Azerbaijan decât invers, dar eu consider că situația este tocmai viceversa. Acum a sosit momentul și este momentul potrivit uh, de a acționa. Cred că mi-am depășit timpul, așadar vă mulțumesc pentru atenție. Bueno, para concluir... Vă mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor de la audiera, din audierea noastră va fi domnul Cristof Cleric, care ne va prezenta punctul de vedere al jurnaliștilor. Dumnealui lucrează la ziarul CNAC din Belgia. Este un uh, jurnalist de investigație. El a fost premiat de Asociația um, uh, din Flandra pentru jurnalismul de investigație și ne va vorbi uh, despre cum stau lucrurile cu corupția, drepturile omului, din prisma SwissLeaks, Panama, Panama uh, Leaks și mai departe. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnilor și domnilor. Este o plăcere pentru mine ca jurnalist să vorbesc în fața acestui Parlament. Noi, cei la ICIJ, recunoaștem eforturile dumneavoastră. Nu de multe ori în uh, cariera unui uh, jurnalist, articolele sale sunt uh, discutate de către legiuitori într-un parlament. Vă mulțumesc așadar foarte mult. Eu lucrez la săptămânal CNAC în Belgia, dar sunt membru și la IJJ, Consorțiul Internațional al, pentru Jurnalismul de Investigație, care a fost înființat acum 20 de ani de către Charles Lewis și care a crescut de la ONG foarte mic, cu foarte puțini salariați, vreo 11 salariați, a crescut așadar într-o rețea mult mai mare. Aveam 76 de colaboratori din 41 de țări la început și acum avem aproximativ 190 de jurnaliști colaboratori din 65 de țări. Așadar, avem o acoperire de aproximativ o treime din întregul mapamond. Ce facem acolo? Deci eu lucrez la CNAC în momentul în care apare un proiect ICIJ. CNAC îmi plătește salariul, CNAC hotărăște care vor fi uh, articole pe care le facem uh, în cele în urmă. CNAC ne uh, furnizează informații și eu uh, voi, eu împărtășesc această informație cu colegii mei de la ICIJ. Cam așa funcționează sistemul. Eu sunt salariat la CNAC, dar fac parte și de această organizație ICIJ. Înainte ca ICIJ uh, în, să înceapă să analizeze un subiect, el dorește, ICIJ dar să se asigure că se respectă trei criterii. Trebuie să fie o temă de importanță globală, trebuie să dezvăluie probleme sistemice și trebuie să aibă rezultate concrete. Anul trecut ne-am ocupat de Offshore Leaks, un proiect asemănător cu Panama Papers, în ideea că e vorba tot de companii offshore. 120.000 de astfel de companii. Informațiile au provenit de la două companii, una din uh, British Virgin Islands și una din uh, Singapore în 2013. Apoi a apărut LuxLeaks, care a, din uh, noiembrie 2013 și aici se vorbește despre impozitare, însă dintr-un alt punct de vedere. Nu mai este vorba despre uh, firmele offshore, ci de uh, aranjamentele de impozitare secrete încheiate între Luxemburg și anumite companii. Apoi, un al treilea subiect important în acest domeniu al impozitării a fost SwissLeaks, publicate în februarie 2015. 80.000 de conturi uh, elvețiene secrete din bancă au fost dezvăluite de la HSBC Private Bank din Geneva și era vorba de câteva miliarde de dolari și un ultim uh, proiect de investigație până în prezent este proiectul Panama Papers, care a fost publicat în aprilie anul acesta. Pe 3 aprilie 2016, ziarele din întreaga lume au publicat acest, acest subiect, acest articol cu privire la firmele offshore. A fost cel mai mare leak din istorie, cea mai mare dezvăluire din istorie. Și uh, pe lângă acest lucru, pe lângă dimensiune, a fost și o colaborare istorică. Această imagine vă arată totul. Cablegate a fost 1,7 gigabits de informații. Wikileaks a publicat așa 1,7. Offshore leaks 260 de gigabytes. Toate bulinele acelea mici negre, dar Panama Papers a presupus o informație imensă, o cantitate imensă de informații. 2,6 terabits de informații, jumătate au fost e mail apoi fișiere Excel și alte formate de bază de date, PDF-uri, imagini, documente text și așa mai departe. Toate aceste informații uh, vizează înființarea de firme offshore. Toate aceste informații se află online. A fost și cel mai mare efort colaborativ din istoria. 376 de jurnaliști au participat, au prezentat 109 uh, um, organizații media din 76 de țări și timp de un an noi am colaborat în secret, am investigat și în cele din urmă am prezentat uh, articolele noastre în ziarele respective. În ceea ce urmează vedeți câteva exemple de documente dezvăluite. Există 11 milioane de astfel de documente. Aici avem doar câteva exemple. Aceste documente au fost, înfiind, au fost uh, emise de către autorități pentru a se crea firme offshore. Firmele offshore sunt uh, subiectul principal și experții ne spun că ele au două trăsuri principale. În primul rând, ele sunt înființate într-o jurisdicție cu impozitare foarte redusă și, în al doilea rând, elementul esențial, o firmă e offshore permite anonimitatea. Foarte simplu, eu sunt cetățean belgian, merg în Belgia ca să înființez o companie, uh, rămâne ceva în urma mea, rămâne, sunt trasabil. Însă dacă înființez o astfel de firmă offshore într-o anumită jurisdicție, uh, de peste mări și țări, poți face acest lucru fără să rămâne niciun fel de urmă de trasabilitate. Nu se poate dovedi că tu ești proprietarul sau că ai vreo legătură cu acea firmă. Experții spun foarte direct că firmele offshore se folosesc pentru a ascunde ceva. Nimeni nu mi-a spus vreodată că o firmă offshore este folosită pentru mai multă transparență. Nu e, din potrivă. Acest lucru nu înseamnă neapărat că întotdeauna este ceva ilegal. Oamenii pot avea motive foarte bune de a ascunde anumite lucruri. De exemplu, că ești foarte bogat și cineva ar fi tentat să te șantajeze, ai avea motive să îți ascunzi uh, bogățiile. Însă, dacă dorești să ascunzi lucruri de autoritățile fiscale sau de poliție, atunci intențiile tale poate că nu sunt atât de pure. Aș dori să subliniez că firmele offshore nu sunt uh, a priori ilegale. Atâta vreme cât uh, sunt declarate fondurile, este declarată acea firmă offshore și atâta vreme cât este gestionată această firmă conform regulilor jocului. Deci să fie oameni reali, cu director real, nu firme fantomă cu directori uh, imaginari. Deci o firmă offshore nu este a priori ilegală. Dar atunci ne putem întreba de ce ar trece cineva prin, toate, prin toți pașii uh, necesare pentru a înființa o firmă offshore dacă ar respectă toate aceste reguli, declararea uh, fondurilor și mai departe. Ei bine, licul a venit de la Mossack Fonseca, o firmă din Panama. De aceea denumim uh, scandalul Panama Papers. Evident, Panama nu a fost singura jurisdicție vizată de înființarea de firme offshore. Însă, având în vedere că firma de unde a provenit uh, licul se află în Panama, am hotărât să-i dăm acest nume. În uh, acest grafic vedem creșterea și descreșterea uh, companiilor um, offshore de la Mossack Fonseca. Aceasta este una dintre firmele de consultanță juridică care s-a ocupat de înființarea de firme offshore, însă nu este decât vârful icebergului din lumea offshore-urilor. Vreau să înțelegeți acest lucru. Am reușit să publicăm foarte multe articole despre foarte mulți politicieni implicați în acest scandal. Însă nu a fost decât vârful icebergului. Așadar, închipuiți-vă cât de mult se ascunde sub nivelul apei, ca să zic așa. În acest grafic avem uh, cele, top 10 cele mai populare paradisuri fiscale în graficul anterior, iată, vedem că până în 2010 a început să, a, până în 2010 au crescut numărul de uh, firme offshore și după aceea a început un uh, declin. După cum spuneam, nu doar Panama a fost uh, implicată în această poveste. Uh, British Virgin Islands, insulele britanice Virginia, au fost uh, cele mai vizate de înființare de firme offshore, peste 100.000 de firme offshore din BVI, apoi pe locul 2 Panama, apoi Bahamas și așa mai departe. Aici aveți sediul Mossack Fonseca în BVI, chiar lângă uh, organizația de turism, este cea mai faimoasă adresă pentru companii din BVI. În acest slide avem câteva cifre foarte importante privind Panama Papers, nu doar dimensiunea, licul a fost foarte mare, 11,5 milioane de documente. Am descoperit foarte multe companii offshore însă în acest termen intră și trusturi și alte forme de organizare. Toate acestea au fost înființate cu ajutorul Mossack Fonseca. Să dacă eu aș fi un bogat care ar dori să, care ar dori să-și pună banii într-o firmă offshore, nu m-aș duce direct eu la Mossack Fonseca, ci aș folosi un consultant financiar care m-ar reprezenta. Sau un alt fel de intermediar un contabil, o bancă, un uh, avocat și așa mai departe. Așadar, toți acești intermediari au jucat și ei un, un rol extrem de important. Noi am descoperit peste 14.000 de intermediari care nu s-au uh, sfit de la a înființa firme offshore. 21 de paradisuri fiscale și, bineînțeles, am căutat și persoane faimoase. Am descoperit 12 șefi de stat de guvern, 61 de membri de familie sau persoane care se află în cercul apropiaților liderilor de stat, 140 de politicieni și oficiali de rang înalt. Este vorba de persoane cu expunere politică, PEP. Această categorie este una la care băncile, cărora, căreia băncile îi acordă mai multă atenție. Deci, dacă vine un PEP la o bancă pentru o astfel de afaceri, nu este neapărat ceva suspicios, dar e nevoie de mai multă atenție. 29 de miliardari din lista Forbes, a celor 500 mai bogați uh, oameni în lume, 202 țări uh, au fost numite în acest leak și aș dori să subliniez încă o dată rolul intermediarilor. Avem o categorie specială, băncile, peste 500 de bănci au jucat un rol în înființarea de firme offshore. Un rol sau altul. Ele au intermediat între client și Mossack Fonseca. Am descoperit peste 15.000 de firme offshore care au fost înființate de către bănci. Aici avem uh, un uh, slide cu câțiva dintre liderii de stat care au fost implicați. Probabil ați, ați auzit cu toții despre primul ministru islandez David Unlaugson, care a demisionat la câteva zile după publicarea Panama Papers, apoi, bineînțeles, este vorba și de Petro Poroshenko, președintele Ucrainei. Repet, sunt doar câteva exemple. Dacă doriți să știți mai multe despre aceste cazuri, vă rog să mergeți pe site-ul icij.org și acolo aveți uh, detalii. Care sunt băncile care au jucat un rol important în, acest, uh, în această procedură? Iată un top 10. Prima este Experta Corporate and Trust Services. Este o firmă din Luxemburg. Aceasta a ajutat la înființarea a mai mult de 1600-1500 de firme offshore. Experta la momentul respectiv era un subsidiar al unei firme belgiene, iar în Belgia există o comisie parlamentară care se concentrează tocmai pe Panama Papers și au organizat uh, audieri cu experta. Vestea cea bună este că unele dintre aceste informații sunt publice. Jurnaliștii de la ICIJ au hotărât să nu pună direct cele 11,5 milioane de documente în domeniul public. Din mai multe motive, protecția datelor personale fiind unul dintre cele mai importante. Sunt totuși câteva informații publicate pe site-ul nostru și um, un lucru important de reținut este că aici, în aceste documente, uh, se află informații elementare, adică informații pe care le-ai găsi în orice altă declarație privind o firmă din orice țară. Cine este directorul, care este adresa și așa mai departe. Toate aceste informații sunt disponibile pe site-ul ICIJ. Mai multe autorități fiscale din lumea întreagă au putut folosi aceste informații pentru a demara uh, anchetele. Care a fost impactul Panama Papers? Un scandal care a început um, acum patru luni. În Reykjavik, în Malta, în Londra, mii de oameni au uh, protestat în stradă. Rezultatul este că, de exemplu, primul ministru al Islandei a demisionat, un ministru spaniol a demisionat și el, în uh, Olanda și în Armenia mai mulți miniștri au fost uh, concediați în urma dezvăluirilor din Panama Papers. Primul ministru David Cameron, uh, la momentul respectiv, a anunțat noi măsuri primi, privind transparența. Autoritățile fiscale din mai multe țări, Slovenia, Spania, Austria și mai departe, ne-au cerut mai multe informații și noi am spus că nu putem uh, furniza toate documentele originale, însă vom publica pe site-ul nostru, pe cum am spus, uh, foarte multe informații. Au fost demarate anchete în mai multe domenii în diverse țări vizate. autoritățile de supraveghere a băncilor, um, procurorii, uh, parlamentele și multe alte uh, instituții din diverse state au inițiat anchete în toată această listă de țări pe care vedeți. Apoi în Uruguay, poliția a arestat cinci persoane suspectate de spălare de bani dintr-un cartel de droguri mexican. Iată un exemplu foarte clar, foarte concret, în care lumea uh, firmelor offshore avea de-a face cu lumea criminalității organizate. Am vorbit și cu uh, procurori din domeniul uh, penal și cu cei de la Europol. Ei ne-au spus că orice investigație în acest domeniu conține elemente de firme offshore. Așadar, este dificil pentru uh, procuror să ancheteze cum trebuie, pentru că ei se bazează pe schimbul de informații. Anumite jurisdicții prosperă de pe urma firmelor offshore, însă în această cauză sunt reticente să facă schimb de informații. Într-o lume ideală nu ar mai exista astfel de jurisdicții, de paradise fiscale, însă nu trăim într-o astfel de lume și cred că ar trebui să facem schimb de informații pe cât posibil în momentul în care, de exemplu, o autoritate belgi- fiscală belgiană adresează o întrebare uh, statului Panama sau insulor Seychelles informațiile privind acele informații, privind acele firme offshore ar trebui să fie furnizate cât mai repede Belgiei, în acest exemplu teoretic. Parlamentul European a înființat o comisie care să ancheteze acest subiect. Mai multe guverne au anunțat măsuri pe care le vor lua după Panama Papers. În ultimele câteva luni s-au făcut foarte multe lucruri Așteptăm cu nerăbdare rezultatele anchetelor uh, globale din acest domeniu și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Ana Gomez. Ea este fosta raportoare este raportarea raportului anterior din 2013. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați organizat această audiere pe tema drepturilor omului și le mulțumesc de asemenea invitațiilor pentru intervenții. Am aflat foarte multe lucruri importante. Aș vrea să subliniez ceea ce tocmai a spus antevorbitorul meu, ceva ce s-a regăsit în centrul primelor trei rapoarte pe care le-am făcut pe tema drepturilor omului. Nu putem să nu vedem legătura dintre combaterea corupției și încălcarea drepturilor omului. Așa cum s-a văzut și din datele din prezentarea pe care tocmai am văzut-o și despre dezvăluirile din Panama Papers, jucătorii foarte importanti sunt de fapt cei care sunt implicați și în um, de lapidarea fondurilor și în cazul de încălcare a drepturilor omului. Foarte recent am aici un raport care a apărut în revista New Yorker care vorbește despre un scandal de 10 miliarde în care este implicat Deutsche Bank pentru finanțarea unor grupuri teroriste din Rusia. Sistemul nostru de contabilitate, sistemul nostru de consultanță financiară, sistemul nostru bancar sunt, de fapt, jucători centrali în toate aceste cazuri de corupție care au consecințe devastatoare asupra drepturilor omului în primul rând asupra celor care atrag atenția asupra acestor cazuri, așa numiți whistleblowers. Am văzut și cazurile din uh, Guatemala, am auzit și povestea uh, celor din Ucraina. Ucraina e un exemplu semnificativ, a trebuit să fie foarte sus între prioritățile noastre, pentru că foarte mulți bani au fost furați de fostul regim și probabil continuă să fie furați și acum. Și toți acești bani traversează prin sistemul financiar european, cu implicarea jucătorilor europene, a băncilor europene, a avocaților și așa mai departe. Și chiar mai rău de atât, pentru că sunt tot felul de indivizi în Ucraina care pur și simplu își râd de noi, reușind să uh, fie achitați în procesele deschise împotriva lor. Trebuie să subliniez că chiar astăzi discutăm despre binecunoscutul caz în care este implicată compania Apple, care nu a plătit taxele pe care ar fi trebuit să le plătească și pe care le-ar fi plătit dacă Comisia Europeană ar fi, și-ar fi făcut treaba. Și acest caz este tot o consecință a dezvăluirile din uh, LuxLeaks și activității acestui Parlament. Uh, care a pus presiune asupra Comisiei pentru a Comisia să acțiune, să acționeze. Deci e vorba de activitatea acestei subcomisii și dezvăluirile din LuxLeaks. Așadar, este evidentă conexiunea dintre corupție și cazurile de încălcare a drepturilor omului și trebuie să continuăm să subliniem această conexiune. E vorba de cazurile de spălare de bani, de sistemul bancar care deseori nu funcționează, de acest sistem pervers al incorporării care permite acestor companii să camufleze pur și simplu ceea ce fac și persoanele angajate. Mai multe state europene, și nu vorbim doar de state cum Cipru sau Malta, e vorba de multe alte state europene, în care nu există transparență în privința tuturor fondurilor care sunt uh, sifonate în tot felul de direcții. Foarte multe cazuri de încălcări ale drepturilor omului în Portugalia, în Irlanda, în Italia și în multe alte state ca urmare a austerității care a lovit sistemul de învățământ, sistemul de îngrijire medicală și așa mai departe. Și, dar toate acestea pentru că fondurile de fapt au fost deturnate ilicit în um, fonduri offshore. E vorba de combaterea corupției în interiorul Uniunii Europene. Problema este globală, e adevărat, dar sunt absolut convinsă că foarte multe fonduri direcționate din Azerbaijan sau Angola sau Guatemala, aceste fonduri sunt spălate, de fapt, prin uh, sistemul bancar și sistemul financiar european. În cazul Portugaliei, și deja e un caz foarte clar, corupția, cei corupți și cei care încalcă drepturile omului controlează aceste bănci care au permis continuarea acestei operațiuni sinistre. Pur și simplu nu putem să permitem ca lucrurile să continue așa. Yes. Mulțumesc foarte mult, doamnă Gomez. Acum am să dau cuvântul SEAE și apoi Comisiei. În primul rând, domnul Ricardo Serri, șef de divizie, drepturile omului și diplomație multilaterală la SEAE. Vă rog. Thank you very much. Just, um... Mulțumesc foarte mult. Doar câteva observații și apoi voi da cuvântul colegii de la Comisia Europeană pentru completări. Încep prin a vă mulțumi foarte călduros pentru organizarea acestei audieri și pentru activitatea dumneavoastră în general în ceea ce privește aceste chestiuni pe care le dezbateți în detaliu. E foarte interesant pentru noi să auzim tot ceea ce s-a prezentat aici, mai ales astăzi, în discuția așa numitei noi abordări în privința corupției. E foarte important să subliniem legătura dintre combaterea corupției și drepturile omului. E o chestiune foarte nouă și pentru noi, trebuie să o recunosc pentru că, așa cum s-a și spus în cadrul prezentărilor, de multe ori facem parte din comunități diferite. Ați auzit cât de multe probleme au fost menționate de antevorbitorii mei, de doamna Gomez, de exemplu, și cât de multe ramificații există și uneori e foarte greu să te concentrezi pe anumite chestiune și e foarte greu să ne coordonăm activitatea. Ca să fiu foarte sincer, e foarte dificil să găsesc pe cineva uh, Uh, la SAE care să acopere ambele aspecte. Deci trebuie să vedem lucrurile și din perspectiva drepturilor omului. E foarte important să discutăm despre aceste chestiuni în acest fel și e un prilej de învățare și pentru noi. Mă bucur să fi auzit cazuri atât de diferite și experiența țărilor diferite. Din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește natura mai generală a măsurilor politice, așa cum majoritatea dintre dumneavoastră știu, avem un plan de acțiune pentru democrație care acoperă perioada 2015-2019, un document relativ nou, care tocmai și-a sărbătorit prima aniversare și care acoperă foarte multe chestiuni și priorități este documentul principal în privința drepturilor omului care aduce la oaltă eforturile tuturor instituțiilor implicate. Prioritățile noi includ această concentrare asupra întăririi capacității organizațiilor locale, a sectorului societății civile și întărirea drepturilor omului primul capitol din planul de acțiune menționează activitățile de combatere a corupției, așadar am avut această abordare în minte când am redactat documentul. Este important ca în acest plan de acțiune să întărim instituțiile care sunt implicate în combaterea corupției la nivel local. În ceea ce vește proiectele nu trebuie să ne referim doar la proiectele specifice care pot diferi de la o țară la alta, ci de o abordare mai degrabă generală. Această întărire a capacității locale și dezvoltarea de politici de increditate este una dintre prioritățile noastre. Vă mulțumesc! Serri. Mulțumesc, domnule Serri. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, doamna Alexandra Mialcea, de la DEVCO. Dridevko. Chairman, and please allow me to thank also to our rapporteur and our distinguished guests. Um, mulțumesc frumos, le mulțumesc raportorului și invitațiilor noastre. Vă mulțumesc că ați menționat și provocările cu care vă confruntați, dar de asemenea și faptul că ne-ați făcut, ne făcut recomandări. Mă bucur să vedem că ne îndreptăm în aceeași direcție, ceea ce sper să însemne că suntem pe calea cea bună. E de la sine înțeles că drepturile omului se află în centrul um, modului în care Uniunea Europeană își dezvoltă relațiile cu ceilalți parteneri. Corupția este un obstacol foarte greu de trecut pentru drepturile omului, chiar dacă vorbim de drepturi culturale, sociale, economice și, bineînțeles, vorbim și de dreptul la dezvoltare. Dar, în același timp, E vorba și de principalele valori, precum transparență, nediscriminare, participare activă. Participarea activă ar putea fi un instrument extrem de important în combaterea corupției. Pentru a putea adresa problema corupției în mod eficient, avem nevoie de instituții eficiente, de legislație eficientă, de o reformă spre bună guvernare. Și de asemenea e nevoie să implicăm pe toți actorii implicați, nu doar la nivelul guvernului, ci și în afară. Așa cum au spus și colegii de la SAE, Comisia sprijină uh, acțiunile de combatere a corupției la toate nivelurile. Sprijinim reforma administrației publice și a sistemului de management financiar. Sprijinim activitatea instituțiilor care au activitate de combatere a corupției și sprijinim de asemenea întărirea transparenței. Așa cum spunea și domnul Duplessis, strategia corectă este să facem tranziția de la abordarea strict juridică către cea abord, um, concentrată pe drepturile omului. Iată de ce încercăm să sprijinim actori diferiți și, bineînțeles, sprijinim presa, sprijinim jurnalismul de investigație, îi sprijinim pe avertizorii de integritate. Sprijinim societatea civilă. Vedeți așadar că sprijinim activitatea multor categorii de actori implicați. M-am bucurat să aud astăzi trei exemple diferite. În primul rând, un caz de succes, cunosc personal cazul Guatemala, pentru că uh, Comisia Europeană a sprijinit financiar această inițiativă. Iată cum modelul Guatemala poate fi acum replicat și în alte state din America Latina. Dar e de asemenea important să ne concentrăm și asupra unor cazuri mai dificile, cum este cazul unor țări precum Ucraina, Ucraina și Azerbaijan. E foarte important de asemenea, așa cum s-a mai spus aici, să monitorizăm efectul măsurilor pe care le luăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult amândurora. În încheiere aș dori să-i dau cuvântul domnului Ostrevicius, raportorul. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc în primul rând invitațiilor, experților, pentru prezentările lor atât de interesante. Dar dacă vorbim de țări terțe, nu putem însă să nu vorbim și de noi înșine. Există foarte multe puncte de intersecție din, această punct, din acest punct de vedere. Dacă vedeți unde ajung toți acești bani murdari, câștigați uh, prin diferite modalități corupte, de foarte multe ori trebuie să ne uităm în interiorul Uniunii Europene pentru a vedea unde sfârșesc acești bani. Acești bani sunt investiți în proprietăți de exemplu sectorul financiar din Londra, de exemplu orașe precum Parisul, proprietăți imobiliare, companii, bunuri de lux. Trebuie să ne reamintim mereu că suntem o comunitate bazată pe valori și că suntem o comunitate uh, pentru care combaterea corupției e foarte importantă. E nevoie așadar de acțiuni foarte hotărâte. Sunt multe exemple bune pe care le putem urma pentru a opri acest flux de bani corupți din și spre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui să pună în aplicare uh, o practică eficientă pentru a verifica toate fluxurile financiare ce ajung în băncile din Uniunea Europeană din partea sau dinspre oficialii de stat la nivel înalt. Pentru că deseori acești oficiali de rang înalt sunt implicați în cazuri de corupție. Cred că ăsta ar fi un exemplu foarte bun. Facem tot felul de rapoarte, dar dacă ne uităm la fața locului în state membre, putem vedea și exemple concrete. Pe o scală mai largă, dacă avem Uniunea Europeană în ansamblu, nu avem astfel de exemple care să demonstreze că am făcut ceva, că avem un mecanism de verificare a tuturor acestor fluxuri financiare de bani moldari. Și vă întreb pe dumneavoastră, experții invitați, dat fiind că în multe țări pe care le-ați menționat, corupția devine pur și simplu un instrument politic. În multe țări, pur și simplu, oficialilor de rang înalt li se permite să fie corupți și să rămână corupți pentru a-i ține aproape, pentru a le asigura loialitatea. E o modalitate de a-i șantaja până la urmă. Once they are caught and they are accused from us, they ask, how about you? How about you? You do the same. I mean, you, you like... Fel de cerc vicios. Uh, Practic nimeni nu poate fi învinovățit de nimeni pentru că întotdeauna îl poate acuza și pe celălalt că a primit uh, o mită sau niște bani modali. E o întrebare morală și trebuie să abordăm această chestiune la scară largă. Nu avem cum să fim eficienți altfel în sprijinul pe care îl acordăm țărilor terțe care se confruntă cu încălcări grave ale drepturilor omului. Așadar, ce putem să facem aici, la noi acasă, pentru a avea măsurile corecte? Mulțumesc. Înainte de a le da cuvântul intervenienților pentru câte un răspuns de câte un minut, domnul de Mesmecar mai dorea să intervină și el. No problem. Thank you very much. I will speak in Dutch. Mulțumesc foarte mult. Voi vorbi olandeză. Le mulțumesc de asemenea experților invitați pentru informațiile foarte interesante pe care le-am aflat. Îi doresc toate cele bune colegului nostru, domnul Austevicius. Așa cum spunea doamna Gomez mai devreme, unul dintre mesajele cheie pe care și raportul ei din 2013 l-a subliniat a fost că nu putem să arătăm cu degetul ceea ce se întâmplă în țări terțe, dar în același timp să tolerăm practicile corupte la noi acasă, în propriile instituții. Legătura între încălcările drepturilor omului și corupție este extrem de clară. Noi, în Parlamentul European, trebuie să ne punem această întrebare. Care este rolul pe care noi putem să-l jucăm la nivel european în această problemă. Cred că Uniunea Europeană este unul dintre cel mai importanți actori implicați și ca partener comercial și ca sursă de finanțare. surse de finanțare pentru dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare și cred că trebuie să fim gata să acordăm și mai mult sprijin financiar guvernelor care își fac bine treaba în această privință. Trebuie să implicăm auditorii. În 2013, auditorii de la Curtea de Conturi au spus că eficiența ajutorului pentru dezvoltare ar putea fi îmbunătățită de un mai mare grad de condiționalitate. E o lecție pe care trebuie să ne însușim. În al doilea rând, rolul Uniunii Europene ca partener comercial. Voordelen, handelsvoordelen aan snel ontwikkelde... Avem cadrul GSP, de exemplu avem uh, tot acel sistem de preferințe comerciale. Deci partenerii noștri practic trebuie să respecte aceste convenții internaționale, deși de multe ori nu se întâmplă așa. Un exemplu foarte bun sunt relațiile comerciale cu Pakistanul. Deci trebuie să includem și această chestiune în abordarea noastră, în relațiile pe care le avem cu partenerii comerciali internaționali. Prezentarea domnului Peters a fost, prezentarea doamnei Peters a fost extrem de importantă și utilă pentru că au fost acolo tot felul de întrebări legate de eficiență, de fezabilitate. Trebuie să știm, în primul rând, care sunt procedurile corecte cum putem să luptăm împotriva cazurilor de încălcare a drepturilor omului, care sunt instituțiile și agențiile care monitorizează astfel de cazuri și practicile juridice implicate. Există linii directoare la nivel internațional, cum au fost ele redactate, cum sunt puse în aplicare care este mandatul raportorilor, care sunt mecanismele internaționale. Bineînțeles, respectul pentru drepturile omului trebuie să fie posibil să fie pus în aplicare. Bineînțeles că întotdeauna e loc de mai bine. Din punctul nostru de vedere, putem lega asta de Um, sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei. Acolo au fost reforme destul de recente și după Revoluția Portocalie imediat nu s-a întâmplat mare lucru, au tot fost proteste, însă se pare că încă corupția este una dintre principalele probleme. în temeni concreți. Trebuie să vedem ceea ce ne spun exemplele foarte concrete. Adică, da, s-au făcut reforme, însă cazurile de la fața locului ne arată că corupția încă există. Deci, noile mecanisme, noile instituții, indiferent de cât sunt de eficiente, nu vor funcționa atâta timp cât nu avem o schimbare de cultură, o schimbare de mentalitate. Sunt câteva persoane care, de fapt, trag sforile, mai ales în mediul privat, dar și în administrația publică. Și ei controlează absolut tot. E ceea ce au arătat și dezvăluirile din Panama Papers. Dacă sistemul nu se schimbă din interior, atunci nu vom face decât să continuăm să tratăm niște simptome. E foarte importantă zona de mijloc, zona IMM-urilor și de asemenea presa și jurnalismul de investigație au un rol extrem de important. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule de Doriți cu toții să luați cuvântul? Bine, dar atunci aveți câte un minut fiecare. Vă rog. În mismo orden, quiero decir. Ok, to answer the... Pentru a răspunde la întrebarea raportorului, în primul rând, transparența și uh, necesitatea de a dezvălui, e bine, acesta este mm, un lucru foarte important, uh, este un instrument uh, eficient. Trebuie să fie tranzacții transparente. Acest lucru este foarte important. Care sunt formele juridice care ar putea fi aplicate? În primul rând, uh, um, se poate lucra cu decizii cadru iar în ceea ce privește măsurile anticorupție și repararea bunurilor, uh, aceste decizii cadru sunt foarte bune. Uh, sigur că există și um, preferințele comerciale. Convenția ONU împotriva corupției este un alt instrument și uh, integrarea corupției în planul de acțiune al Uniunii Europene în contextul democrației și drepturilor omului și coroborarea cu planul de acțiuni care, cu planul de acțiune care se referă la uh, drepturile omului și uh, democrație. Da, uh, nu pot decât să uh, subliniez uh, ceea ce a spus și uh, antevorbitoarea mea. La Uniunea Europeană au existat inițiative globale care subliniază aceste aspecte. Avem uh, vânt din spate acum în ceea ce privește lupta împotriva corupției, pentru că a existat și un summit pe această temă și este un moment de care trebuie să profităm. Ocazia pentru Uniunea Europeană este una unică în acest moment. Este de asemenea un moment uh, în care trebuie să dăm dovadă de angajament și de solidaritate de partea Uniunii Europene și împreună să aplicăm toate aceste mecanisme practice, de asemenea să uh, lucrăm cu aceste acorduri bilaterale și cu finanțare. Sigur că trebuie să pornim de la aceste mecanisme mai generale și apoi să vedem care sunt pașii practici care mai trebuie făcuți. Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Într-adevăr, multe dintre punctele pe care le-ați uh, menționat sunt uh, absolut corecte și, într-adevăr, uh, bine fundamentate. Există câteva aspecte importante cu privire la situația din Ucraina din momentul acesta. Măsurile luate ar trebui să se refere la acele persoane publice care uh, încalcă legea, dar nu ar trebui să vizeze uh, publicul în general. De asemenea, regimul de liberalizare a vizelor uh, joacă un rol important. Eu a trebuit să obțin o viză pentru a veni aici. Tineri, sportivi, bursieri au nevoie de vize, dar oficialii noștri nu au nevoie de vize pentru a călători în Europa. Oamenii de afaceri care sunt implicați în tranzacții uh, corupte, ei circulă fără vize, au uh, vize cu intrări multiple în zona Schengen. Deci acest regim uh, de vize libere este foarte important și ar trebui să se extindă asupra publicului, uh, asupra tuturor, mai degrabă decât să beneficieze de el doar oficialii care sunt corupți. În afară de aceasta, Uniunea Europeană discută despre sancțiuni uh, aplicate Ucrainei. Se discută despre tot felul de sancțiuni, dar nimeni nu a pus problema aceasta atunci când celelalte regimuri erau la putere. Este așadar important să se facă niște tranzacții care să ofere posibilitatea activiștilor și jurnaliștilor să raporteze cu privire la ceea ce se întâmplă. Atunci când un regim pleacă, apar o serie de informații, dar atâta timp cât regimul este la putere, aceste informații sunt aproape inexistente, pentru că poziția oficială a guvernului este că uh, sigur, nu există nicio problemă, nu există încălcări. Iar în al treilea rând, și sunt într totul de acord cu faptul că banii murdari generați de corupție sunt cheltuiți în Europa. Primarul din Kharkiv, la care m-am referit în prezentarea mea, are multe uh, proprietăți în Baden-Baden, în Germania. Și mulți jurnaliști din Kharkiv și politicieni locali din acest oraș sunt uh, conștienți de acest lucru, dar le lipsește instrumentul pe care să-l folosească și să forțeze autoritățile competente să ancheteze această situație, respectiv să se documenteze despre acest lucru și să ia măsuri. Mulți oficiali investesc în proprietăți în Londra sau pe coasta sudică a Spaniei sau a Franței. Este așadar important să se implementeze anumite măsuri care să uh, faciliteze informatorilor, acelor whistleblowers, uh, posibilitatea de a oferi informații astfel încât uh, euro, structurile europene să răspundă în mod corespunzător. Mulțumesc! Eu am o sugestie concretă atunci când vine vorba despre Azerbaijan politicienii europeni, parlamentarii și, cei, și deputații naționali ar trebui să se asigure că propriul comportament este etic și transparent în relația cu țări precum Azerbaidjanul. Aici, la Parlament, am avut niște probleme cu deputați în trecut, în anumite călătorii pe care le-au făcut la Azerbaidjan. a existat o investigație în care au fost implicați șase deputați și s-a dovedit că au încălcat uh, anumite drepturi, dar era vorba despre uh, anumite infracțiuni financiare, însă nu s-au luat sancțiuni. Așadar, uh, s-a considerat că este ok să se procedeze astfel, însă noi dorim să se ia măsurile corespunzătoare în astfel de situații Iar în vizitele către Azerbaijan, atunci când aveți de-a face cu autoritățile azere, este foarte important ca dumneavoastră să vă comportați transparent și să aveți un, uh, o atitudine etică. Astea sunt cele mai importante aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc! O observație off-topic Proiecte precum LuxLeaks, SwissLeaks au uh, beneficiat de mare atenție în mass media, dar trebuie să știți că există și alte povești care sunt mai puțin uh, interesante, mai puțin sexy și care nu au fost mediatizate atât de mult. Dar este bine să să știe că noi am publicat uh, o serie de uh, care se referă la persoanele evacuate și uh, abandonate. Ideea era susținută de un proiect finanțat de Banca Mondială. Era vorba despre persoanele strămutate din motive economice și viza 4 milioane de persoane care uh, fuseseră uh, nevoite să-și părăsească casa, fuseseră expropriate și aveau foarte multe probleme. Așadar, există și alte investigații, direcții importante care vizează drepturile omului, dar care nu sunt uh, preluate de mass media internațională ca fiind interesante și nici nu sunt prezentate ca atare. Acestea fiind spus, aș vrea să subliniez un aspect. Jurnalismul, uh, așa cum s-a uh, manifestat el în cazurile LuxLeaks, uh, SwissLeaks și Panama Papers, nu este posibil fără să existe un whistleblower. Totul pornește de la o persoană curajoasă care este dispusă să riște tot ceea ce a construit în propria viață pentru a schimba ceva în societate. Deci, fără acești informatori, fără whistleblowers, activitatea noastră nu ar avea același succes. Așadar, înțeleg că Parlamentul European a considerat important să uh, adopte directiva privind uh, secretul comercial. Însă vă rog să nu uitați că protecția whistleblowerilor este foarte importantă. Așadar doresc să uh, subliniez și să încurajez Parlamentul European să se gândească la o modalitate de a proteja mai bine informatorii pe viitor, pentru că dacă este să pri, să-i privim pe cei pe care îi cunoaștem și sunt puțini, cei care se află în spatele LuxLeaks au fost uh, condamnați uh, în iunie de către uh, tribunal. Domnul Falciani se găsește în Elveția, într-o închisoare, și știm că cei care se află în spatele Wikileaks sunt de asemenea în închisoare. De aceea, Joe Doe, cel care se află în spatele uh, Panama Papers, a hotărât să nu își divulge identitatea, pentru că sigur că nu dorește să ajungă în spatele gratiilor. Așadar, până nu va exista o protecție mai bună a informatorilor, a whistleblowerilor, um, mulți nu vor uh, dori să vină în față cu documentele pe care le cunosc. Um, chiar a spus, eu sunt dispus să ofer aceste documente importante guvernelor, dar vă rog să vă asigurați că voi beneficia de protecție. Și acesta este un punct pe care doream să-l subliniez în mod expres. Mulțumesc. Sí, y uh, como última intervención. Ultima intervenție va fi cea a domnului Marochin. El cred că ne-a urmărit în tot acest timp, a auzit ce am spus noi, așadar ne va putea prezenta câteva cuvinte în încheiere. Sí, adelante. Vă rog, aveți cuvântul. Sí, adelante, adelante. Estamos concluyendo, puede usted... Tiene... Acum suntem la concluzii și aveți un minut dacă doriți să spuneți ceva. Cred că ați urmărit discuția și puteți spune ceva dacă doriți. Mă, puteți auzi bine? Nu mă auziți bine? Nu mă auziți bine? Se aude, se pare că... Ba da? No me aude. Buenas tardes, otra vez. No. Ni yo a él tampoco le Nici eu nu-l aud, pentru că vorbește și nu-l auzim. Avem o problemă cu sunetul. No, el está hablando, él está hablando. Ok. okay. Thank you. Bueno, pues... Eh... Lo siento porque no... Îmi pare rău că nu vă auzim. Îmi pare foarte rău, va trebui să uh, ne luăm la revedere. Ne va transmite răspunsul său prin, SM, prin uh, e-mail. Și domnul Ostreviciu s-a trebuit să plece la aeroport, așadar în încheiere aș dori să le mulțumesc invitațiilor, noastr- invitațiilor noștri pentru calitatea analizelor lor. Vom continua să lucrăm uh, în acest domeniu și sperăm să înregistrăm progrese. Mulțumesc tuturor pentru participare. Bueno, vamos a ver si acabamos con el último punto. Haideți să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dupămasă. Punctul 9, vom vorbi despre raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință. Vom uh, vorbi așadar despre raportul pe 2015. Am să-i dau cuvântul domnului Weidenholzer. Vă aduc aminte că o reuniune consultativă cu ONG-urile va avea loc marțea viitoare, pe 6 septembrie, între 4 și 5 jumătate, în sala ASP5G305. Presupun că ONG-urile au fost informate. Acum am să-i dau cuvântul raportorului domnul Weidenholzer și îi mulțumesc cu anticipație pentru munca sa. Vă rog, aveți cuvântul. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să fac câteva observații introductive pe marginea raportului, pe scurt, și apoi să vă spun care va fi uh, evoluția. Cred că este foarte plăcut să lucrez aici, pentru că am preluat uh, sistemul uh, domnului Panțirii, respectiv a domnului Preda. Ei s-au decis pentru un raport sistematic, care este, lucru care este foarte important, pentru că nu este vorba despre discutarea, discutarea unor uh, detalii în ceea ce privește drepturile omului, ci este vorba despre o abordare sistematică pe care doresc să o continui. În primul rând, vreau să menționez instrumentele noastre și rolul central pe care îl joacă drepturile omului în contextul uh, politicii Uniunii Europene, de asemenea instrumentele pe care le folosim, pe care le apreciem și tratăm în mod corespunzător. Există anumite aspecte recurente cunoscute, dar care sunt importante pentru politica în domeniul drepturilor omului în Uniunea Europeană întrebări referitoare la semnificația drepturilor omului în context uh, economic și comercial, uh, politica de dezvoltare în același context. Uh, o altă întrebare recurentă este cea referitoare la pedepsa capitală și mai există câteva aspecte care nu sunt noi, dar care sunt subliniate și vor fi subliniate mai puternic. Este vorba despre rolul drepturilor omului în situații de criză și conflict, Așadar, lucruri cu care ne confruntăm și care sunt foarte actuale în acest moment. Este vorba și despre prelucrarea crimelor de război și un alt aspect important, uh, drepturile omului și contraterorismul. Un aspect care s-a dovedit a fi foarte important uh, în ultimii ani la subcomisia noastră am uh, avut o discuție, de exemplu, despre utilizarea dronelor și în ce context uh, ar trebui drepturile omului să fie evaluate în acest context. Sunt și alte subiecte care sunt tematizate și care ar trebui să fie abordate sistematic. De exemplu, în ce măsură există discriminări așa cum uh, sunt definite ele de către uh, Carta, Drepturilor Fundamentale și în ce măsură există un efect asupra drepturilor omului. Există deja niște prime considerații în această privință. Va fi redactat și un raport săptămâna viitoare care va fi dezbătut pe 26 septembrie aici la subcomisia noastră. Un input important pentru munca noastră este această audiere, această reuniune, mai bine spus, cu ONG-urile la care participă toți colegii noștri, dar mai ales raportorii din umbră sunt invitați să participe. Și, așa cum a anunțat uh, doamna președinte, însă repet cu plăcere această dată, pentru că este important pentru mine să vină multă lume, deci această întâlnire va avea loc pe 6 septembrie, marți după amiază, la ASP5 G3. Este important pentru mine să obținem acest input pentru că eu vreau să preiau ideile în textul scris. Apoi, va trebui să mai clarificăm anumite aspecte să dăm un termen limită pentru amendamente. Acest termen va trebui să fie convenit de noi. Apoi va urma discuția pe marginea amendamentelor pe 9 noiembrie la subcomisie și apoi vom avea posibilitatea ca pe 14 noiembrie să votăm la AFET. Și înainte, înainte de încheierea acestui an, am putea să ajungem cu raportul în plen și să-l votăm. Cam atât cu privire la calendar. Sigur că vor mai exista informări cu privire la întâlnirile cu raportorii din umbră, dar uh, încă nu le-am stabilit. În ceea ce privește raportorii din umbră, pentru PP este uh, domnul Ovol, ECR, domnul Hinkel, ALDE, doamna Schalke, din partea verzilor, doamna Lochmiller, GUE, din partea GUE nu există încă o nominalizare, uh, doamna îi face un semn cu mâna, și Ignația Coreo din partea FDE. Cam atât cu privire la întrebările de natură organizatorică și cu privire la structura textului. Și acum vă invit să îmi faceți sugestii, recomandări propuneri uh, cu privire la lucruri care sunt importante pentru dumneavoastră și pe care doriți să le preiau. Este însă important să lucrăm sistematic și să nu abordăm evoluțiile actuale atât de în detaliu. Este foarte important să folosim instrumentele uh, pe care le avem la dispoziție. Eu vă mulțumesc! Dau acum cuvântul reprezentanților din partea grupurilor politice. De los uh, shadows, pero el señor Jeep. Domnul Gip are cuvântul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. <clears throat> Ja dzisiaj zastępuję... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, îi țin locul colegului nostru, colegii noastre, doamna Rovol. Și, în primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Weidenholza, mai ales pentru ceea ce a spus cu privire la faptul că munca sa este o continuare a ceea ce au făcut domnul Preda și colegul său în ultimii ani. Așadar, nu reinventăm roata aici, ci arătăm care este tendința pe care am observat-o în ultimii ani. Cred că acestea sunt semnale bune. Zonele pe care dorim să ne concentrăm sunt uh, unele cât se poate de bune, de clare și cred că lucrurile se prezintă bine pentru viitor. Cred că raportul va fi aprobat. Colegul meu pe care îl sublinesc aici, crede că 2015 a fost un an uh, plin de provocări, mai ales în contextul uh, mișcărilor migratorii, dar și uh, din cauza terorismului. Minoritățile, mai ales cele religioase, au fost țintite în mod expres. Organizații teroriste din toată lumea sunt responsabile pentru încălcări majore ale drepturilor omului. De aceea salutăm noul plan de acțiune al Uniunii Europene pentru democrație și drepturile omului pe perioada 2015-2019. Iar în acest plan de acțiune putem citi că prioritățile care sunt oferite libertății eh, religioase, care este una dintre prioritățile în eh, relațiile bilaterale cu țările terțe, și, de asemenea, în reuniunile multilaterale joacă un rol important. Așadar, în uh, colaborare cu toate părțile interesate și promovând dialogul intercultural și interreligios, pentru că acesta este un element foarte important, putem să progresăm. Colegul meu salută liniile orientative implementate în 2013, care rămân în continuare și în 2015 o prioritate și care uh, trebuie să fie urmărite în continuare și în anii care vor urma. Rezoluția 1 cu privire la libertatea religioasă și de credință implementată de Uniunea Europeană a fost adoptată prin consens și cred că pentru o astfel de rezoluție um, nu este ușor să fie adoptată. Anul trecut a trebuit să ne confruntăm cu un flux de refugiați și migranți fără precedent. Uniunea Europeană face ceea ce poate pentru a se asigura că protecția drepturilor omului rămâne o prioritate. Fondul special pentru Africa sau fondul de criză pentru Siria sunt uh, instrumente pe care le-am folosit. Au fost luate și măsuri, uh, se oferă sprijin uh, refugiaților sirieni în Turcia. Mă refer și la acordul între Uniunea Europeană și Turcia în acest context. De asemenea, au fost efectuate operațiuni maritime. Peste 70.000 de persoane au fost salvate pe mare în anul 2015. Dar um, nu este ceva ce putem să ignorăm acum, pentru că pare a fi o mișcare care nu se mai apropie de sfârșit. Pe coasta libiană sunt tot mai mulți oameni, traficul de persoane reprezintă o provocare majoră. Banii oamenilor sunt uh, utilizați de către căleuze, de către traficanți. Uh, în noiembrie 2015 au fost adoptate linii orientative cu privire la sprijinirea uh, acestora, cu privire la uh, justiția la nivel internațional, iar Uniunea Europeană este un donator major în contextul inițiativelor privind justiția internațională, dreptul internațional. Uniunea Europeană finanțează proiecte în Congo, și este implicată în uh, acțiunile ICTI, precum și în FIROM. Trebuie să sprijinim în continuare aceste inițiative și să ne concentrăm pe relația noastră cu ICTY și ICC. Sunt uh, lucruri pe care le discutăm aici. Democrația și alegerile și sprijinul nostru acordat acestora este de asemenea foarte important, iar colegul meu consideră că este unul dintre pilonii de consolidare a drepturilor omului. Fără alegeri libere, fără să eliminăm toate impedimentele, toate consecințele negative care decurg de pe urma unor alegeri care nu sunt libere, un stat nu poate funcționa. Așadar, statul are nevoie de alegeri libere și toate instituțiile, administrația, statul de drept nu pot funcționa bine dacă nu există această libertate și dacă situația drepturilor omului se deteriorează. Discuția noastră despre drepturile omului și corupție este reprezentativă în acest sens. De aceea, misiunea la noastră pe drepturile omului reprezintă un element important al politicilor Uniunii Europene. Colegul meu conchide că este foarte implicată în activitatea de viitor și spune că este foarte fericită să participe la toate întâlnirile pregătitoare, astfel încât să puteți pregăti împreună un raport grozav. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señor. Mulțumesc, domnule Geb. Acum are cuvântul doamna Verșia în numele GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, mulțumesc și domnului raportor. Le mulțumesc și domnilor Panzeri și Preda. Eu încerc să am o altă abordare, să nu mai avem acest catalog, să avem o, o listă concretă de propuneri. Pe mine mă îngrijorează un lucru, să nu cumva, să nu aibă niciun fel de utilitate acest raport. Să nu fie doar o listă cu ce face bine Europa în domeniul drepturilor omului. Aș dori să ne concentrăm și pe locuri, pe aspectele problematice Trebuie să vedem care este rolul Uniunii Europene în îmbunătățirea respectării drepturilor omului în anumite țări și așadar doream să spun că mă îngrijorează anumite aspecte. Uniunea Europeană și anumite state membre ale UE negociază nu doar pe uh, chestiunea comerțului de arme. Și acest lucru îi încalcă complet drepturile omului pentru că încurajează războiul. S-a vorbit mult despre drepturile omului și contraterorism și aici trebuie să fim atenți. Lupta împotriva terorismului este importantă, însă poate duce la încălcări majore ale drepturilor omului. Există țări cu care au relații statele membre ale UE și UE în sine. Statele respective ar putea să fie tentate să încalce principiile democrației, să distrugă opoziția internă. Măsurile pentru luna septembrie mi se par și ele importante și apoi mi se pare important și rolul Uniunii Europene, acela de a ajuta anumite țări care se confruntă cu situații de migrație noi. Aceste state trebuie sprijinite să folosească instrumentele care le stau la dispoziție pentru a apăra drepturile migranților. S-a menționat și uh, libertatea de expresie, drepturile femeilor, drepturile LGBTI. Pe mine mă îngrijorează mai ales situația femeilor în America Latină. Constat că apar din ce în ce mai multe situații îngrijorătoare, alarmante chiar, care ar putea să schimbe felul în care ne concentrăm pe un continent sau altul. Este un continent cu care ne înțelegem foarte bine, avem relații bune și am putea ajuta să înregistrez progrese. Mulțumesc. Domnul Preda are cuvântul acum. Ați cerut cuvântul, nu așa? Credeam că celelalte grupuri politice doreau să ia cuvântul. Nu, nu mai e nimeni reprezentant aici. Bine, mulțumesc foarte mult. Doream să spun, doream să spun trei lucruri foarte pe scurt. În primul rând, Aș dori să salut ambiția exprimată de colegul Weidenholzer. El dorește să ducă la bun sfârșit acest raport până la sfârșitul anului. Acest raport, care se referă la 2015, este o idee bună să fie votat înainte de sfârșitul 2016. Din acest punct de vedere, sper că ceea ce vom scrie pe 2000, pentru ca raport pentru 2015 să nu fie um, denaturat de ceea ce avem pentru 2016. Uneori există această tendință, această tentație de a ne adapta discursul în funcție de situațiile actuale. Însă noi acum trebuie să scriem un raport pentru 2015. Eu știu că, raportul, că riscurile există și uh, țin seama de acest lucru. În al doilea rând, în baza a ceea ce am făcut anul trecut, eu sunt surprins să constat faptul că colegii de la comisiile FAM și DEVE ne-au trimis cu câteva ore înainte de vot avize care, într-o oarecare măsură, merg mai departe decât raportul nostru. Așadar, eu nu știu, oare nu ar trebui să tragem linie undeva, chestiunile care țin de drepturile femeilor, bineînțeles, ne îngrijorează pe ambele comisii la fel de mult. Și atunci oare nu ar trebui să lăsăm Comisia FAM să se exprime pe această temă mai mult? Pentru că altfel ne încurcăm. Dacă noi scriem un, un alineat sau două și Comisia FAM vine cu 45 de alineate, este o debandadă. Și atunci cine face munca principală? Cine ce face? Știu că nu este ușor, însă aș dori să spun că trebuie să acordăm atenție și acestui aspect. Trebuie să încercăm să găsim o soluție. Am spus și anul trecut, nu am reușit să facem lucrurile foarte bine. Textul devine ilizibil, devine imposibil de înțeles. Au fost oameni care mi-au spus deci nu a fost nimeni care să-mi spună că mi-a făcut plăcere să citesc raportul dumneavoastră privind situația drepturilor omului în lume. Nimeni nu mi-a spus acest lucru, pentru că raportul era foarte greu de înțeles. Trebuie să ne gândim și la ce scriem. Dacă dorim să fim eficienți, atunci textul trebuie să fie lizibil, trebuie să fie ușor de înțeles trebuie să poată fi folosit ca instrument. Dacă nu este ușor de înțeles, atunci păcat. Un al treilea aspect pe care am insistat și anul trecut, le mulțumesc grupurilor politice pentru faptul că m-au sprijinit. Deci al treilea aspect este următorul. Cred că este important să subliniem un lucru. trebuie să subliniem importanța democrației și statului de drept, normele statului de drept și ale democrației. Există regimuri foarte problematice din punctul de vedere al drepturilor și din punctul de vedere al situației imigranților. Oamenii aceștia vin din regimuri nedemocratice. Nu avem migranți care vin din regimuri democratice. Toți acești oameni vin din regimuri nedemocratice și dacă nu este război, sunt, este vorba de regimuri autoritare sau totalitare. Așadar, avem fluxuri migratorii care provin din state nedemocratice. Trebuie să ne punem din ce în ce mai multe întrebări vis-a-vis -vis de intervențiile pe termen lung în acele state, cum să sprijinim acele societăți să se dezvolte. Și trebuie să analizăm problema și din punct de vedere politic. Ce putem face din punct de vedere politic în așa fel încât diversele regimuri care au lipsuri din punctul de vedere al statului de drept, să evolueze, să se îmbunătățească. Cum să îmbunătățim democrația în acele state? În opinia mea, chestiunea aceasta este extrem de importantă. Ar fi o ambiție foarte mare să rezolvăm această chestiune. Trebuie să se țină seama de natura fluxurilor migratorii. Nu cred că vom putea noi rezolva acest lucru aici, între grupurile noastre politice. De aceea, cred că trebuie să ne concentrăm pe ce putem face să consolidăm regimurile democratice, să ajutăm uh, prin uh, observator electoral, de exemplu. În fiecare an am trimis observator electoral, trebuie să continuăm acest uh, demers. Uh, și astfel putem încuraja consolidarea democratică ale anumitor societăți. Din nefericire, statul de drept este aproape absent în afara Uniunii Europene. Noi ne criticăm foarte mult pe noi înșine, însă uneori uităm că există o prăpastie enormă între noi și statele, alte state terțe. La noi totuși se vorbește despre statul de drept, există această logică, această paradigmă, însă în alte state nu există. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Preda. Cred că domnul Demesmacher va dori să ia cuvântul în numele grupului său, nu așa? Da, foarte pe scurt, aș dori să spun câteva lucruri. Domnul Henkel este raportor din partea grupului ECR, la fel ca și anul trecut, de fapt. Iată că avem o oarecare continuitate. Situația drepturilor omului nu se îmbunătățește de la un an la altul. Se pare că aceasta este singura constantă. Asta vedem cu ochii. Astea sunt faptele de pe teren. De aceea trebuie să rămânem vigilenți. Trebuie să ne concentrăm pe regiunile cele mai critice. Avem un set de priorități și uh, Multe dintre acestea se bazează pe își au originea în anumite probleme fundamentale care au fost sesizate tocmai de UE. Noi dorim să ne concentrăm pe vecinătatea sudică și estică, situația din Rusia, Belorusia, Ucraina, Caucaz, Asia de Sud, Chestiunile care ne îngrijorează pe noi cel mai mult sunt libertatea presei, libertatea religioasă, drepturile copiilor. Sunt convins că domnul Henkel va lucra la fel de bine ca anul trecut și va avea un rol constructiv în pregătirea acestui raport. Vă mulțumesc. Domnul Serri mai dorește să intervină? Vă rog, aveți cuvântul. Da, foarte pe scurt aș dori să spun că am ascultat prezentările raportorului și ale raportorilor din umbră și ale celorlalți membri. Vom continua procesul conform uh, procedurii. Este un privilegiu pentru noi să, ne, să fim implicați. Vom ține seama și de rapoartele anterioare. Cred că am lucrat foarte bine cu domnul Panzeri și cu domnul Preda, care se află în sală. Aș dori să subliniez faptul că am avut o colaborare foarte bună cu dumnealor. Suntem uh, dispuși să colaborăm, sperăm, la fel de bine și cu dumneavoastră pe acest raport. Acestea fiind spuse, sunt, bineînțeles, câteva chestiuni, câteva analize, câteva observații din partea grupurilor politice și din partea uh, europarlamentarilor, cu care suntem de acord. Situația drepturilor omului nu se îmbunătățește, nu s-a îmbunătățit în ultimul an și nici în 2015. Cam aceasta este concluzia raportului nostru pe care l-am dezbătut uh, în iulie-august. În ceea ce privește raportul de la Parlament, În ceea ce privește raportul nostru, îmi cer scuze, aș dori să spun că s-a adoptat o parte tematică în iulie, iar și domnul Preda are dreptate în ceea ce privește cât de ușor este de citit acest raport, de înțeles. Noi dorim ca raportul să fie mai clar, mai aprofundat și mai sistematizat. Mă mândresc cu faptul că, pentru prima oară, în ultimii cinci ani cel puțin, vom avea o versiune publicată a acestui raport. Aceasta va fi publicată de către Consiliu sub formă de broșură. Pentru noi este un punct important de promoție, de promovare, în așa fel încât să arătăm ce facem în domeniul drepturilor omului. Apoi, Partea geografică a raportului. După cum știți, avem și raportul SAE. Acesta este împărțit în două părți. Partea geografică, din mai multe motive tehnice, nu a putut fi adoptată încă, însă va fi adoptată pe 20 septembrie. Până la ziua respectivă veți avea și partea geografică la dispoziție datorită dimensiunilor sale și în mai multe alte motive tehnice, partea respectivă nu a putut fi publicată încă. Ea nu va fi publicată ca o broșură, însă va fi adoptată de către Consiliu. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și aștept uh, să colaborez cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Domnule Weidenholzer, mai doriți să luați cuvântul? Mulțumesc Mulțumesc pentru această discuție foarte constructivă. Nu doresc să mă refer uh, din perspectiva conținutului asupra diferitelor puncte de vedere. Cred că majoritatea observațiilor noastre se regăsesc în structura textului raportului. Poate că anumite aspecte nu au fost aprofundate suficient. Un punct însă merită cu siguranță de discutat, cel la care s-a referit domnul Preda. Dumneavoastră aproape lucrați ca un istoric și trebuie să ne reamintim de o perioadă. De multe ori nu este ușor, dar uh, este important ca și istoria să fie analizată făcând observații care vizează actualitatea. Aceasta este o observație importantă și cred că ar trebui să Uh, păstrăm uh, raportul la o formă succintă, să nu ne abatem prea mult și, așa cum a spus și doamna Vergia, să nu ne referim numai la noi, ci să vedem care sunt evoluțiile posibile. Pentru că aceste evoluții ar trebui să ne intereseze ca politicieni. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră, mă bucur atunci când îmi faceți recomandări și când veniți să mă abordați. Ne vom uh, întâlni la reuniunile cu, coordonat, uh, cu raportorii din umbră și rugămintea mea este, pentru că calendarul este foarte strâns, dacă se poate, să înaintați amendamentele dumneavoastră direct în limba engleză atunci când se va stabili și termenul limită, pentru că în felul acesta putem să accelerăm puțin procesul. Aceasta va fi o rugăminte pe care o voi repeta uh, și la momentul uh, atunci, la momentul uh, la care se va ști care este uh, data limită pentru înaintarea amendamentelor. Mulțumesc. Voi repeta calendarul pentru că domnul Weidenholzer uh, l-a spus, dar doresc să fie și mai clar. Deci, în primul rând, vom avea o întâlnire pregătitoare pe 6 septembrie, septembrie cu ONG-urile. Apoi, prima examinare a proiectului de raport va fi pe 26 septembrie Termenul pentru amendamente este 28 septembrie, la 12 ziua, apoi examinarea amendamentelor va avea loc la Comisia DROA din 9 noiembrie, iar votul de la AFET, dacă ne ținem de acest calendar, va avea loc pe 14 noiembrie. Astfel vom putea avea un vot în plen în decembrie. Aș dori să-i spun un lucru domnului Weidenholzer. și și domnul Preda a spus că vorbim despre 2015 aici. Când peste 50 de ani sau 100 de ani cineva va răsfoi rapoartele Parlamentului European cu privire la situația drepturilor omului, vor, va trebui să citească. Ei vor trebui să înțeleagă peste 50-100 de ani că anul 2015 a fost un an în care Uniunea Europeană uh, poate nu societatea în termen general, ci instituțiile sale, cel puțin, a făcut un pas înapoi. Trebuie să marcăm anul 2015. În anul 2015 s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat până atunci. Au existat refugiați dintotdeauna, însă niciodată nu au avut un, nu au, într-un număr atât de mare. Uh, deci 2015 trebuie să fie marcat ca un an în care am făcut un pas înapoi. Și istoricii peste 50 de ani trebuie să înțeleagă acest lucru din raportul nostru. Asta ar fi sugestia mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. La revedere! Thank you.